Uh, if there are no objections to the agenda as modified it is adopted. Uh, colleagues please note that interpretation will be available today in all languages except for danish Mal avem interpretare în toate limbile în afară de malteză daneză și lituaniană doar în mod pasiv. Recomandările coordonatorilor în regula 205 au existat mai multe proceduri scrise în 2017 pe care le găsiți în document. Sunteți de acord cu aceste recomandări ale coordonatorilor în baza regulii 205? Votarea va avea loc la ora 10.45 astăzi. Vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot cu dumneavoastră. Începem cu situația din Ungaria, rezoluția din 17 martie 2017. Dragi colegi, în 17 martie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în privința situației din Ungaria. La alinatul 10, Parlamentul instruiește Comisia Libe să inițieze procedurile și să realizeze un raport pentru în vederea unui vot în plenară pentru um, a acționa în baza articolului 7.1 din tratat în conformitate cu regula 83 din regulamentul de procedură. Doamna Sargentini a fost uh, raportor în 2017 și având în vedere că a lucrat pe acest raport, ne va prezenta astăzi concluziile sale. Vă rog, doamnă Sargentini, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd la prezidiu. Dragi colegi, raportul uh, v-a fost înmânat pe hârtie. Vă rog să mă scuzați uh, pentru faptul că mm, conversația noastră începe oarecum uh, altfel decât de obicei. Este pentru întâia dată că Parlamentul realizează un raport pe marginea articolului 7.1 vreau să ne asigurăm că toată lumea ia notă de acesta și tocmai de aceea l-am înmânat și ziariștilor astăzi. Și uh, în mod normal nu ar fi, n-aș fi, n-ar fi trebuit să fac așa ceva înainte de a discuta cu dumneavoastră, dar așa stau lucrurile. Să știți că îl primiți în, uh, și în căsuța de mail. Oricum nu este pentru ultima dată că dezbatem despre acest lucru. Vom avea și o dezbatere serioasă și vom, uh, ne vom apleca cu foarte mare seriozitate asupra acestui subiect. E vorba despre uh, practic un an ce s-a scurs uh, din, din 2017 mai încoace, însă e vorba despre un proces care are nevoie și de timp și de atenție. Trebuie să ne luăm, de fapt, timpul necesar pentru astfel, a face un astfel de raport. Practic, în fața dumneavoastră, regăsiți un raport care se bazează pe exemple din uh, procedura comisiei de la articolul 7, deci există și o moțiune de rezoluție, destul de scurtă de altfel, și apoi o anexă mm, destul de groasă, și apoi și declarația mea explicativă, acolo unde parcurg întregul proces, ce s-a făcut până acum, cum cred eu că ar trebui să arate un astfel de proces, pe ce baze am lucrat. Parlamentul European a hotărât cu câțiva ani în urmă că raportorul uh, ar trebui să aibă reguli clare în privința întâlnirilor pe care ar trebui să le aibă și e drept că s-ar putea să lipsească unele nume de la finele raportului. Sunt patru avize avize pe care trebuie încă să le include, includem în raport. Unul deja a fost votat în Comisia de Afaceri Constituționale, celelalte trei au fost deja publicate, control bugetar, cultură și egalitate de gen. Țin să le mulțumesc uh, tuturor membrilor acelor comisii care au scris avizele respective și care s-au aplecat asupra acestor subiecte din perspectiva fiecărei comisii în parte. Domeniul de aplicare, sfera, să spun, a acestui raport și aș vrea să fie, ca lucrurile să fie clare, pentru că discuțiile au fost numeroase de-a lungul timpului și unii au senzația că dacă subiectul uh, a fost deja discutat în cadrul procedurilor de încălcare și dacă procedura de încălcare s-a dus uh, la bun sfârșit, atunci uh, s-a terminat și cu subiectul respectiv. Dar nu așa stau lucrurile. Noi vrem să vedem cum toate aspectele legate de statul de drept, democrație și drepturile fundamentale se influențează reciproc. Deci eh, ne-am bazat pe articolul 2 în întregimea sa și de altfel la anexă puteți vedea eh, cum ne-am inspirat din comunicarea din partea eh, Comisiei, cum că articolul 7 nu se mărginește doar la dreptul Uniunii. Mm, practic am luat în calcul ceea ce se întâmplă realmente. Da, poate că s-au făcut uh, modificări la nivelul legislației, dar uh, faptele sunt incontestabile. E vorba despre efectul uh, propunerilor legislative sau a legislației care s-a modificat și a fost deja pusă în aplicare. tot din punct de vedere al procedurii. Țin să vă spun că vom avea o dezbatere și apoi cred că, cred că în 15 mai este data limită pentru depunerea amendamentelor, votul în comisie în iunie și votul în plenar în septembrie. În luna iunie căutăm practic doar o majoritate. Simplu, apoi în septembrie dezbaterile vor fi mult mai ample. După ce am luat la mână toate rapoartele scrise de comisii, de trimișii speciali, de reprezent alții reprezentanți și ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu actorii implicați de la Strasbourg, de la Budapesta și de la Bruxelles, Uh, și uh, uitându-mă foarte atent la ce se uh, prevede la articolul 7.1, reiese clar că sunt serioase încălcări al articolului 2. Oricum, au fost lansate multe avertismente încă din 2010 și asta pe foarte multe subiecte șase schimbări ale Constituției din 2012 încoace. Au fost probleme multe cu Curtea Constituțională, ale cărei competențe au fost limitate. Tribunalele au fost uh, controlate destul de strict și au pierdut o parte din independență, libertatea de exprimare a fost îngrădită ca urmare a legii presei, Uh, Consiliul Presei, de asemenea, este oarecum pus sub semnul întrebării. Apoi și libertatea academică este problematică, libertatea de religie, libertatea de asociere, de asemenea, Există o lege care vizează ONG-urile și care limitează spațiul de manevră al societății civile ca, și apoi o lege care încă nu a fost votată, dar este foarte uh, clară, este vorba despre legislația uh, Stop Sărăș, care are repercursiuni serioase la adresa societății civile. Atmosfera mai ales în ceea ce privește intoleranța la adresa romilor uh, s-a înrăutățit și drepturile refugiaților de asemenea sunt uh, într-o situație foarte problematică în Ungaria. Am discutat despre aceste subiecte în mod separat, dar de fapt trebuie să le vedem la oaltă și să vedem cum se influențează unele pe celelalte. Să vedem uh, cum sunt uh, tratați cetățenii ungari în Ungaria, cetățenii maghiari. Să vedem dacă mm, funcționarea guvernului maghiar este una previzibilă și dacă există mm, siguranță juridică în această țară. Concluzia mea este că situația s-a înrăutățit în mod cert. Nu e vorba despre influențe din exterior, nu e vorba despre migrație sau uh, solicitanții de azil. Nu, este vorba despre dreptul cetățenilor maghiari de a fi tratați așa cum ar trebui să fie tratați. Să fie tratați normal. Și cred că dacă există atingerea acestor drepturi, cred, cred că este de datoria noastră ca Parlament European, dar și a Uh, Comisiei și Consiliului să apărăm valorile europene. Să văd dacă am vorbit cam despre tot, despre ceea ce vreau să vorbesc. Da, deocamdată cred că mă voi mărgini la acestea. Știu că nu pot uh, cere oamenilor să fi citit în câteva uh, multe întregul document. Oricum, toate trimiterile din document se bazează pe uh, rapoarte ale altor persoane. Nu este vorba despre părerea mea personală, nici de cum. Întregul meu document se bazează pe cercetări serioase ale altor persoane. Și vă pot spune că E greu să spui că ne bazăm pe Comisia de la Veneția, pe ONU, pe OSCE, pe fel și fel de organisme extraeuropene, atâta timp cât uh, organismele europene nu își asumă rolul așa cum ar trebui să o facă. Inițiativa întreprinsă de Parlamentul European de a avea un mecanism european pe uh, democrație uh, și statul de drept în Europa este crucială. Vă mulțumesc, doamnă Sargentini. Începem dezbaterea acum. Doamna Roberta Mețola, raportor din umbră. Mulțumesc, Barbara. Da, comisia noastră Comisiei noastre i s-a cerut să vadă care este situația în Ungaria și să propună, să vină cu o propunere motivată în ceea ce privește potențialele încălcări din Ungaria. Nu vrem nici de cum să atacăm Ungaria, nu ar trebui să încercăm să câștigăm puncte politice, nu, să rămânem la fapte nu trebuie să ne temem de a lua apărarea statului de drept oriunde în Uniunea Europeană. Noi am um, atacat astfel de acțiuni chiar și când acestea veneau din partea unor uh, persoane membre ale grupurilor noastre politice. Eu însă mi-am făcut asta de mai multe ori mecanismul european pentru democrație, drepturile omului și drepturile fundamentale și uh, statul de drept uh, asigură o uh, protecție a cetățenilor europeni și ideea este mai degrabă să prevenim decât să vindecăm grație acestui mecanism. Am participat la toate întrunirile raportorilor și raportorilor din umbră pe acest uh, subiect. Trebuie să, ca dosarul în cauză să se bazeze strict pe fapte. Um, le datorăm acest lucru uh, colegilor noștri, dar și cetățenilor maghiari care se așteaptă de la noi să mm, evaluăm situația din țara lor mm, nepărtinitor. În raportul LIBE vom reuși să ne exprimăm mm, pozițiile și preocupările mai clar și mai în detaliu. Există mai multe puncte care nu au neapărat de a face cu statul de drept în Ungaria orice amenințare la adresa sistemului constituțional din uh, Ungaria, cum ar fi uh, reprezintă um, un punct extrem de important al apărării democrației în uh, Europa, dar în ceea ce privește interpretarea drepturilor sociale sau um, datele personale nu au neapărat de a face cu um, subiectul acestui raport de cursul negocierilor noastre să nu uităm acest lucru, pentru a ne asigura că rezultatul acestui proces reflectă realmente situația de teren din Ungaria și să apărăm în continuare valorile noastre europene. Aștept cu nerăbdare să continuăm activitatea pe acest dosar. Mulțumesc, Roberta. Doamna Ana Gomes îl înlocuiește pe domnul uh, Weidenholzer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, lui Judith Sargentini pentru un raport extrem de concis și foarte bine scris. Evenimentele din uh, Ungaria au dus la o uh, deteriorare a statului de drept, a democrației, a drepturilor omului în ultimii ani. O deteriorare gravă, așa cum a spus colega Sargentini, bazându-se pe surse, inclusiv rapoarte întocmite de către Parlamentul nostru Uh, printre care, deci, libertatea de exprimare, libertatea academică, drepturile omului uh, ale migranților, ale solicitanților de azil, a refugiaților, libertatea de asociere, uh, apoi restricționarea activității organizațiilor societăților civile, dreptul la tratament egal, dreptul persoanelor care aparțin minorităților, inclusiv minorității rome, evrei și LGBTI, drepturilor sociale, a funcționării sistemului constituțional independent independenței uh, sistemului judiciar și altor instituții și alte elemente îngrijorătoare și acuzații de corupție, de exemplu, sau de uh, conflict de interes. Și chiar uh, recent, Olaful, chiar la începutul anului, a publicat un raport care a indicat că există o corupție legată de fondurile europene în mod sistematic Uh, familia lui Victor Orban beneficiază de pe urma acestor deturnări de fonduri. Deci toate aceste elemente reprezintă o amințare sistemică uh, la adresa statului de drept. Iar în ceea ce privește alegerile din uh, Ungaria și de, democrația, nu este și nu a fost niciodată legată doar de alegeri. Dar totuși, în ce privește aceste alegeri, există îndoieli foarte grave în ce privește echitatea acestor alegeri. Se știe că au fost măsluite uh, urnele, uh, Uh, uh, au fost constatate nereguli la mai bine de 700 de uh, stații de vot. Deci partizanii partidului Fidesz au făcut toate aceste măsluiri de voturi. Opoziția a afirmat faptul că aceste alegeri Uh, sunt caracterizate de uh, o finanțare dubioasă a uh, campaniei electorale și a imposibilității partidelor din opoziție de a concura pe, în condiții egale cu partidul Fidesz. Mm, citez aici raportul OCDE nu, probabil că după aceste alegeri regimul nu își va schimba poziția. De fapt, la 24 de ore după alegeri, rabinul uh, șef din Ungaria și-a depus demisia. Un ziar, uh, un cotidian zilnic a fost închis. Uh, un post de radio nu mai emite nu putem și nu putem să păstrăm tăcerea atunci când vorbim de încălcarea drepturilor fundamentale și articolul 2 uh, din tratat. Baza de lucru al raportului uh, uh, doamnei Sargentini îl reprezintă rezoluția din 17 mai, prin care Parlamentul European a luat o poziție foarte fermă în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și a statului de drept. Și deci, noi suntem pe deplin pentru declanșarea articolului 7. Uh, noi, uh, parlamentarii europeni, ar trebui să luptăm pentru valorile care sunt exprimate în uh, articolul 2 din tratat. Sprijinim raportul întocmit de către colega Sargentini și abordarea ei. Într-adevăr, noi considerăm că sunt mai multe elemente, și aici vorbesc în numele meu personal, nu avem de-a face doar cu un risc de încălcare, da, e clar că există încălcări clare ale statului de drept, avem de a face cu o amenințare sistemică la adresa democrației, drepturilor omului și a drepturilor uh, fundamentale, uh, e momentul ca Consiliul să ia măsuri, la fel ca și Comisia, și mai ales eu personal aș dori să mai spun încă ceva. Există doar o explicație pentru care până acum nu s-a făcut nimic. E pentru că PP-ul îl protejează pe Victor Orban. Ana, mulțumim foarte mult. Acum Dăm cuvântul în numele grupului ECR, domnului uh, Marek Iurec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc lui Judith care a, și-a făcut foarte bine treaba în calitate de raportor. De obicei, Judith ne-a obișnuit cu acest mod de a lucra, deci la întâlnirea cu raportorii alternativi ne-a permis tuturor să luăm cuvântul, să ne exprimăm și aș dori să-i mulțumesc. Deci nu am niciun motiv pentru care să pun la îndoială informațiile pe care se bazează Judith și uh, care au uh, permis să ajung, ajungă la aceste concluzii. Însă, pe baza informațiilor pe care le-am primit uh, cu ocazia reuniunilor cu experții și cu alți reprezentanți din societatea uh, ungară și cu uh, reprezentanții ai puterii din Ungaria, nu Uh, nimic nu ne permite să confirmăm uh, reproșurile care sunt aduse Ungariei. Am participat la toate uh, reuniunile, am pus întrebări experților, reprezentanților diverselor instituții am încercat să văd în ce măsură reproșurile aduse Ungariei se pot confirma. Din păcate, nu am obținut niciun fel de răspuns concret în acest, în acest sens. Sunt lansate tot felul de acuzații care însă mie nu mi se par uh, argumentate. Ni se reproșează, de exemplu, că se pun uh, bețe în roate activității societe- organizațiilor societății civile. Nu, nu e așa. Uh, de fapt, se cere ca aceste organizații care primesc finanțare din străinătate trebuie să o facă publică. Ori nu ne surprinde acest lucru pentru că există organizații care sunt finanțate de către Putin și ar fi interesant totuși să știm dacă Putin finanțează anumite organizații din societatea civilă, pentru că Ungaria, dar și Israelul, Italia și alte țări au probleme din cauza lui Putin. Uh, dar uh, știm că uh, aceasta ar trebui să fie norma. Orice stat care dorește să-și apere suveranitatea ar trebui să procedeze astfel. În ceea ce privește apărarea granițelor Ungariei, o altă chestiune importantă. Da, într-adevăr, uh, Ungaria are de-a face cu uh, imigrația ilegală, care este un fenomen uh, complex. Persoanele care sosesc uh, în Ungaria și care se află într-o situație dificilă, uh, da, e adevărat, se află într-o situație dificilă, dar uh, e, o, e o situație care caracterizează și alte state, nu doar Ungaria. Apoi se mai pune și problema integrării romilor, a copiilor romi, mai ales în uh, sistemul de învățământ. Da, într-adevăr, este o măsură uh, care necesită măsuri. Uh, și în alte state din Europa, nu doar în Ungaria, integrarea romilor reprezintă o provocare pentru societate, deci e vorba de o provocare societală peste tot, valabilă peste tot. Nu avem motive să arătăm cu degetul înspre Ungaria și știm că Ungaria face eforturi pentru a-i integra pe copiii din minoritatea romă. Deci trebuie ca Ungaria să fie ajutată pentru ca ea să poată continua eforturile în acest domeniu domeniu. Nu trebuie să mai uităm ceva și Roberta a menționat acest lucru în uh, intervenția sa. Majoritatea nu are întotdeauna dreptate și asta nu ar trebui să uităm noi la Parlament. Înțeleg că uh, dacă te afli în cadrul majorității, ai uh, motive îndreptățite să crezi că ai dreptate, uh, sociologii numesc uh, acest uh, fenomen chiar puterea majorității, e un fel de efect de tip uh, bulgărele de zăpadă care se rostogolește, majoritatea îi uh, raliază și pe ceilalți, dar nu cred că majoritatea ar trebui să aibă toate drepturile, inclusiv majoritatea de la Parlamentul European. Iar în ceea ce privește Ungaria și punctul de vedere al uh, maghiarilor exprimat cu ocazia ultimelor alegeri, trebuie să respectăm rezultatul alegerilor, dar trebuie să ținem cont și de vocile dizidente din opoziție. Dar să nu uităm care este voința poporului maghiar. Să nu uităm totuși că Ungaria face obiectul uh, um, atacurilor, dar totul ține și de diferențe culturale. Suntem cu toții pentru mari principii care ne unesc, pe care le împărtășim cu toții, da, sunt principii pe care dorim să le apărăm, dar trebuie să ținem cont și de punctele de vedere ale celorlalți. Și mă gândesc la uh, alte state din Europa Centrală și nu doar de Ungaria. Uh, domnul lui Michel este înlocuit de către Sofie Intfelt acum. Mulțumesc, doamnă președinte. continui cele spuse de domnul Iurec. Dacă avem de-a face cu diferențe culturale sau politice între partidele politice, între țări, da, există, dar există totuși și principii generale care stau la temelia Uniunii Europene. Uniunea Europeană este o comunitate de valori și este o comunitate a statului de drept. Și guvernul domnului Orban în ultimii opt ani a subminat aceste principii. Și apropo, așa cum au spus și alți colegi, aș dori să subliniez că uh, nu vorbim doar de Ungaria. Ungaria e altceva decât uh, Orban, chiar și Fidesz e mai mult decât domnul Victor Orban. Dar lui s-a permis să, de- să uh, distrugă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale în țara sa. Sunt de acord cu uh, concluzia raportoarei care spune că exist, avem de a face cu un uh, risc de încălcare gravă a, uh, de către Ungaria a valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană toată lumea poate vedea acest lucru și am avut oportunitatea să citesc raportul. Bine, l-am citit întreagăt pentru că doar l-am primit, dar Uh, am constatat că raportul conține toate elementele importante. Sigur că uh, asta am făcut și cu ocazia celorlalte rezoluții și de fiecare dată când uh, suntem blocați într-o dezbatere legată de măsuri luate sau propuse de către domnul Orban, care au fost după aceea retrase și așa mai departe, ce face el? El joacă un joc. Folosește o tactică pe care o cunoaștem foarte bine cu toții, dar scopul lui final este uh, distrugerea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Așa cum a spus și uh, Judith, măsurile pe care le ia vizează toate domeniile și care subminează toate uh, echilibrele uh, puterilor în stat. Uh, chiar în învățământ uh, a început uh, să se bage, uh, îi învață pe copii să nu gândească critic, să nu aibă o altă părere. Pe lângă măsurile care au fost luate, toată această campanie de incitare la ură uh, dusă de către șeful unui guvern din stat, dintr-un stat membru al Uniunii Europene este dezgustătoare. Toată această campanie de incitare la ură. O astfel de campanie n-are ce căuta în Uniunea Europeană și ar trebui să ne punem o întrebare nu legată de articolul 7, Întrebarea e că dacă Ungaria ar dori acum să ceară candidatura în Uniunea Europeană, am acceptat, acceptat această candidatură? Răspunsul este nu. Gândiți-vă, vă rog. Faptul că nici măcar nu ne șochează concluziile OCDE, de exemplu, faptul că s-au constatat uh, uh, uh, măsuri ilegale și că nu putem considera aceste alegeri echitabile și libere în Uniunea Europeană. Ar trebui să fim pur și simplu șocați. Uh, și da, așa cum spunea și am uh, Ana Gomes și Judith, până la urmă miza o reprezintă poporul maghiar, oamenii, pentru că dincolo de partea morală a acestei povești, toată această corupție răspândită, frauda electorală, faptul că se uh, uh, misluiesc, uh, măsluiesc uh, procedurile de achiziții, se deturnează fondurile europene și așa mai departe și cred că Comisia Europeană și uh, OCD-ul ar trebui să controleze și OLAF, bineînțeles, să controleze mai bine felul în care fondurile europene sunt uh, cheltuite. Da, mă apropiu de concluzii. Această situație este o amenințare la integritatea Uniunii Europene în totalitatea sa. Și da, într-adevăr, motivele pentru care ne aflăm aici, și știu că PP-ul e dezbinat pe plan intern, există poziții diferite, unii colegi uh, au o poziție foarte critică față de domnul Orban și la PP, dar motivul e că uh, domnul, uh, uh deci PP-ul l-a protejat pe Orban și aproape, mă apropiu de sfârșit, domnul Weber a încurajat, l-a încurajat și l-a sprijinit pe domnul Orban și ar trebui să-și aleagă tabăra atunci când vorbește uh, despre valori. Deci, din punctul de vedere al uh, ALDE, articolul 7 trebuie invocat de mult și sprijinim concluziile raportoarei. Mulțumim, Barbara Spinelli îl înlocuiește, o înlocuiește pe doamna Vergia. Grație, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Iau cuvântul în numele doamnei Marie Cristin Vergia, care își cere scuze față de doamna raportor pentru absența dumnei. Înainte de toate, îi mulțumesc lui Judith Sargentini pentru efortul depus, un efort deosebit de meticulos, care a respectat în tocmai realitatea. Am apreciat în mod deosebit grija cu care și-a pregătit raportul, consultându-se și ascultându-i nu doar pe reprezentanții societății civile, ci și organizațiile internaționale care au o pondere superioară în ceea ce privește țările noastre, de pildă Comisia de la Veneția sau organismele ONU. În acest context, Judith a organizat numeroase audieri și pentru aceasta raportarea noastră din umbră este recunoscătoare. În cadrul acestor audieri a reușit în mod clar că nivel de îngrijorare al organizațiilor internaționale cele mai însemnate este deosebit de ridicat. Felul în care putem evalua situația se poate rezuma la următoarele. Deja de ceva vreme statul de drept este pus în pericol în Ungaria, putem uh, spune chiar în mod sistematic, iar la ora actuală lucrurile nu dau semne de îmbunătățire ultima lege referitoare la ONG-uri care privește integrarea migranților, care a fost prezentată în ajunul alegerilor, este considerată periculoasă de aceste organisme, deoarece le va îngreuna activitatea ONG-urilor privind integrarea, de altfel în interesul Ungariei și în interesul coeziunii sale sociale. Cunoaștem deja din că rezultatele alegerilor. Pot uh, arăta într-o anumită direcție, însă dacă există o suspiciune, o problemă a încălcării statului de drept, această bănuială rămâne și dacă rezultatul alegerilor este pentru cei care au încălcat statul de drept. Un alt punct pe care Marie Cristina ar trebui să scoată în evidență e următorul. Din 2010, Parlamentul invită Comisia să intervină pentru apărarea statului de drept în Ungaria. Ezitările Comisiei de-a lungul a 8 ani nu au fost deloc folositoare pentru că uh, au agravat, practic, lipsa de respect față de legea europeană, atât în Ungaria cât și în Polonia. A permite o derivă în ce privește statul de drept într-un singur stat al Uniunii Europene duce la o derivă în toată Uniunea Europeană. intervenția instituțiilor europene în acest domeniu nu ar trebui să depindă de culoarea politică a guvernului. Evaluarea statelor membre trebuie să se facă întotdeauna cu corectitudine și imparțialitate în orice situație. Metodologia alasă de Judith este pertinentă. Acum vom uh, citi raportul. Marie Cristin îl va citi cu mare atenție și va vedea dacă e cazul să prezint amendamente sau nu. Am terminat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, domnul Le Breton, care o locuiește pe domnul Bai. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul Sargentini este important pentru că prevede activarea articolului 5 uh, al tratatului uh, față de Ungaria, lucru care ar putea priva țara de dreptul său de vot. Eu personal nu sunt convins de totalitatea argumentelor prezentate și am să vă dau trei exemple în acest sens. În primul rând, îi reproșăm uh, um, Ungariei uh, această lege anti-Soros uh, care urmărește să controleze organizațiile care activează pe teritoriul său. Aici, dacă e vorba de Rusia, ne indignăm imediat, dar dacă e vorba, în schimb, de miliardarul George Soros, considerăm că uh, e o situație normală și că n-ar trebui să luăm precauții. Eu, sincer, sprijin uh, Ungaria când vine vorba de această dorință de a controla ce se întâmplă pe teritoriul său. Al doilea exemplu. Ungaria a ridicat uh, un zid um, la frontiera sa cu Serbia împotriva migranților, trebuie să înțelegem bine ce s-a întâmplat în uh, septembrie 2015, 140 de migranți ilegale au ajuns într-o singură lună în Ungaria, 4500 pe zi, cu alte cuvinte ce vă așteptați de la o țară care nu are o populație mare, așa cum e Ungaria? E normal să ridice acest zid pentru a se proteja. Eu cred că fiecare popor are dreptul să-și apere identitatea. Și aici, încă o dată, sprijin Ungaria. Dacă există o problemă privind migrația care merge dincolo de Ungaria și se pune la nivelul Uniunii Europene, trebuie să avem o soluție mai amplă. Nu putem acuza doar Ungaria. Al treilea exemplu, E, vorbul, e vorba de faimosul plan Juncker de redistribuire a migranților la care Ungaria nu dorește să adere pentru că e o decizie a poporului maghiar. S-a organizat un referendum în acest sens, iar poporul maghiar, cu majoritate covârșitoare, a decis că este împotriva acestui plan. Recent, Orban a fost reales în mod triumfal cu ocazia alegerilor uh, Trebuie să ne întrebăm acum dacă suntem democrați sau nu. Eu sunt democrat. Iată de ce vă cer să respectăm suveranitatea poporului maghiar. Mulțumesc. Doamna Ferrara nu este prezentă în calitate de raportor din număr pentru FDD. Doamna Lindberg dorește să... Winberg, îmi cer scuze, va lua cuvântul? Mulțumesc și mulțumesc foarte mult doamnei Sargentine pentru acest raport. Deși l-am primit cam târziu și nu am avut încă ocazia să-l parcurg în totalitatea sa, am înțeles că mulți dintre dumneavoastră sunteți îngrijorați de faptul că Ungaria acum ar putea să reprezinte calea de urmat pentru mulți alți cetățeni europeni. Vreau să-i felicit uh, pe cetățenii maghiari pentru rezultatul alegerilor și să-l felicit pe Victor Orban și pot să înțeleg că mulți dintre dumneavoastră sunteți îngrijorați de situația în alte state membre. Omul și-a, pregăt- și apărat țara, și-a apărat frontierele, e un lucru de respectat. Mă înțeleg că poate evoluția lucrurilor vă îngrijorează un pic. Înțeleg că Ungaria se confruntă cu o serie de provocări, de altfel fiecare stat membru se confruntă cu provocările sale. Roma, integrarea migranților și alte probleme asemănătoare, putem uh, constata că multe alte țări din Uniunea Europeană nu se descurcă grozav, mai ales când vine vorba de integrarea migranților. Haideți să privim acele țări care au luat, uh, au decis uh, să integreze număr, număr considerabil de migranți. Ungaria spune că dacă nu reușim să integrăm oamenii așa cum trebuie, haideți să nu-i luăm la noi în țară în primul rând. Și cred că ar trebui să respectăm atitudinea Ungariei și ar trebui să felicităm Ungaria cu ocazia alegerilor democratice. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Kinga Gal. Vă rog, încadrați-vă în două minute. Am să încerc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să scot în evidență că sunt membru al acestei comisii din 2004 și din 2007 sunt vicepreședintă. Și trebuie să înțelegem că nu s-a mai văzut niciodată până acum o asemenea situație. Nu am dezbătut niciodată despre un raport care tocmai a fost publicat și pe care membrii comisiei l-au primit tocmai taman înaintea ședinței. Nimeni nu a avut timp să-l citească așa cum trebuie. Trebuie să vă spun că ziarul Nepsovo a lăsat, a publicat în avantpremieră o parte din uh, raportul doamnei Sargentini deși doamna Sargentini afirmase că înaintea alegerilor nu uh, s-ar fi redactat un asemenea raport. Nu am avut timp uh, suficient la dispoziție pentru a citi așa cum trebuie, însă în măsura în care am putut am citit uh, raportul. Și am ascultat cu mare atenție discuția de astăzi. Vreau să scot în evidență că principiul statului de drept este rezultatul alegerilor democratice. Atâta timp când nu putem uh, accepta rezultatul alegerilor, nu putem vorbi despre statul de drept, indiferent ce spune doamnă Intfeld. Nu s-a pus niciodată sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor din Ungaria. Presa și opoziția eșuată doresc să pună sub semnul întrebării rezultatul alegerilor din Ungaria. În același timp, Uh, vreau să scot în evidență că uh, cetățenii maghiari nu trebuie să fie protejați împotriva voinței lor. 70% a fost participarea la vot, iar majoritatea a confirmat guvernul. Ce poate fi dacă nu democrație? Iar dacă democrația nu e pe gustul dumneavoastră, atunci înseamnă că nu mai e democrație, nu mai e stat de drept. Arată de fapt că dumneavoastră porniți de la o percepție subiectivă. Pentru că noi nu ne încadrăm în așteptările eh, dumneavoastră și pentru că noi ar trebui să acceptăm migranți obligatoriu. Aș spune că această critică împotriva Ungariei e contraproductivă, e o campanie care incită la ură împotriva Ungariei. În Ungaria poliția nu atacă democranții, demonstranții, nu bate ziariștii. În schimb, dumneavoastră vedeți în mod sistematic probleme în Ungaria, așa numite probleme. Cum se poate că acest raport să reia în tocmai toate acele probleme care deja au fost infirmate? probleme care au fost deja rezolvate, uitate, care, întrebări la care s-a găsit deja un răspuns mulțumitor. Vreau să vă întreb, de ce vă simțiți în măsură să cunoașteți mai bine situația din Ungaria decât alegătorii și alegătoarele care au decis bazându-se pe situația de pe teren? Și mă apropie acum de sfârșit. Dacă aruncăm o privire mai în amănunt în raport, vedem tocmai aceleași ONG-uri, aceleași ziare. E practic uh, un proces fictiv, unde sentința a fost deja dată de mult. Și realitatea nu este luată în calcul. Domnul Frank Engel, vă rog, încadrați-vă în două minute. Am să încerc. acest raport. Nu e primul document eh, pe care îl avem eh, în fața noastră și care se referă la Ungaria și mă tem că, în tocmai cum s-a întâmplat de multe ori în trecut, se concentrează prea multe pe amănunte. Sincer, nu-mi prea pasă dacă rabinul șef își dă demisia sau nu. Nu cred că ține de problema fundamentală a antisemitismului în Ungaria nu pasă de numărul bisericilor recunoscute în uh, Ungaria. E oricum mai mare decât numărul bisericilor recunoscute în Luxemburg. Îmi pasă însă de sfera legislativă care permite rezultatul alegerilor de uh, duminica trecută. M-am uitat câți oameni au fost uh, la vot, au fost mulți și au votat pentru Fidesz, mai mult decât în trecut. 20% în plus a votat pentru Iobic. Asta înseamnă că au cam rămas 30% să voteze pentru ce? Grupuri, sincer, nu prea credibile de stânga, verzi. Mi se pare un peisaj politic lamentabil, însă așa stau lucrurile în Ungaria și votul e conceput în acest fel. Și un motiv pentru care e conceput în acest fel. În ultimii opt ani s-a creat o atmosferă în acest sens. Atmosfera unui stat schimbat. Când a venit Victor Orban la putere în 2010, a decis să nu mai repete greșelile făcute în 98. Dacă nu ar fi avut grijă, ar fi putut pierde puterea așa cum s-a întâmplat în ei, nu în 98, în 2002, patru ani mai târziu, când au venit alte forțe politice care le-au bătut. Așa că s-a decis să nu mai existe niciodată o forță politică mai puternică decât el care să-l bată. Și dacă a făcut ce trebuia, a depus orice efort necesar în acest sens pentru a nu mai exista niciun adversar care să-i facă față pe frontul politic. Știu că e greu să încadrăm toate acestea într-un raport uh, în temeiul articolului 7, dar despre asta e vorba. E vorba de un context în care un om care e considerat, care a primit aprobarea, e un migrant legal, uh, vede cum îi se taie roțile de la mașină și familia, e nevoit să-și ia familia și să plece, pentru că populația a fost supusă la această propagandă timp de 8 ani. Asta e problema. Nu aș vrea, sincer, să trimit niciun migrant în Ungaria. Acești oameni sunt în pericol nu din cauza lui Soros. Sunt în pericol pentru că din partidul care acum la putere în Ungaria a decis la un moment dat că exaltarea caracterului maghiar e singurul element care trebuie uh, scos în evidență la alegeri. Se pare că nu mai exista niciun alt criteriu. Și acum statul e bazat pe ură. Nu poți întemeia un stat pe ură. Și mi-aș dori sincer să găsim calea, mijloacele, să redăm această realitate în varianta, în varianta finală a raportului. S-ar putea să fie complicat din punct de vedere juridic, dar asta e problema, de fapt. Nu numărul bisericilor uh, recunoscute, domnul Soros, sau orice problemă punctuală despre care am discutat deja, inclusiv procedurile de încălcare. Problema e crearea conștientă a unei stări de alianță națională împotriva tot ce nu se încadrează în uh, imaginea ei și o astfel de atitudine nu și are locul în Uniunea Europeană. Mulțumesc acum, doamna Ion, un minut, pentru că trebuie să trecem la vot. Vă mulțumesc. Uh, da, foarte pe scurt, țin să mulțumesc uh, raportoarei pentru întreaga sa activitate pe acest raport și pentru faptul că readuce în uh, chestiune aceste lucruri atât de importante, statul de drept, democrația, drepturile fundamentale. Da, și eu cred că este foarte important să luăm la mână amănuntele care constituie această situație din Ungaria, această situație care, din păcate, este sufocată de o atmosferă de ură, uh, ură direcționată la adresa anumitor categorii de oameni. și în uh, comisia, pentru, în comisia FEM lucrăm pe marginea acestui raport. Uh, ne vom aduce contribuția pentru că adevărul este că și drepturile femeilor, situația drepturilor femeilor din Ungaria este foarte îngrijorătoare. Mulțumesc, doamna Iaroc are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu câteva observații. Întâi de toate, mi se pare scandalos această încercare de a instrumentaliza romii pentru a lovi în guvernul maghiar. Victor Orban este primul care a trimis în Parlamentul European primul deputat rom maghiar, în persoana mea. Și iată-mă, și astăzi sunt tot membru al Parlamentului European mulțumită colegilor mei și mulțumită guvernului, strategia europeană în privința romilor a fost uh, în sfârșit uh, lansată de aici, de la Bruxelles. Sunt o sumedenie de guverne pozitive în ceea ce privește implicarea guvernului. Săptămâna romilor, uh, organizată la Bruxelles, care găzduiește o, un număr mare de experți romi, nu s-ar fi putut bucura de mm, subvenții și mijloace dacă guvernul maghiar nu ar fi lansat această inițiativă, împreună cu alți colegi. Dacă i-ar fi interesat atât de mult pe colegii socialiști această chestiune, nu ar fi uh, votat împotrivă pentru a reveni la acest subiect. Doamnă raportor, în raportul dumneavoastră apar multe minciuni. Vorbiți despre uh, defilările gărzii maghiare. Nu. După, în ziua a doua, după um, câștigarea alegerilor, aceste defilări au fost interzise garda maghiară a putut defila în uh, Uh, străzile Ungariei uh, și a băgat spaima în romi, este adevărat, dar pe de altă parte un lucru de netăgăduit este faptul că o mare parte din populația romă a votat pentru Victor Orban, care Victor Orban a deschis calea către uh, locuri de muncă și um, educație și cazare pentru această populație. Dacă vă interesează chiar atât de mult uh, drepturile romilor și ale minorităților, poate uh, am, ar trebui să-i dăm ascultate domnului Lagland. Nu cred că ar fi trebuit să uh, îi uh, închidem gura pur și simplu pentru că i-a criticat pe socialiști. Doamna Morvai. De ce un singur minut? Mă simt, mă simt discriminată, pentru că într-un minut nu pot spune tot ceea ce am de spus. Îi mulțumesc domnului Engel, care a rezumat foarte bine situația. Până la urmă, despre ce este vorba? Uniunea Europeană se folosește de Ungaria ca de un sac de box, pentru că pentru că nu vrem să fim o țară de imigranți, nu vrem să avem parte de migrație masivă și nici de cote, suntem văzuți drept oaia neagră. De fapt, ce facem noi? Noi dăm un exemplu celorlaltor state membre, arătăm că există și alte soluții. Arătăm celorlaltor state europene că se poate face ceva și opoziția a fost mare la început în Ungaria. Am notat împotriva curentului. Uh, față de ceea ce dictează Uniunea Europeană. Dar vă reamintesc că am uh, organizat un referendum și 72% din populația maghiară și-a marcat uh, sprijinul vizavi de politica lui Victor Orban în această chestiune. Vivian Reding pare să fie mare Um, expertă în dreptul uh, maghiar, cu toate că n-a studiat dreptul niciodată. Îi mulțumesc și doamnei uh, Sargentini, care până la urmă nu a făcut decât să ajute la clădirea unei adevărate unități în țara mea. Poporul maghiar este unit astăzi. Pentru cei care ne urmăresc live, vă reamintesc că suntem doar vreo 12 deputați în sală, cu câțiva asistenți și câțiva vizitatori, s-ar părea că acest subiect nu prea atrage atenția lumii. Colegii mei nu vor să participe la aceste ședințe pentru că pur și simplu se plictisesc până la urmă. Dacă ați fi vrut o primăvară arabă sau uh, o piață Maidan, este pentru că pur și simplu ne plictisim în Europa, nu-i așa? Și doriți uh, astfel de subiecte pentru uh, a mai um, da la o parte acest uh, plictis cotidian. Nu, nu e vorba despre o piață Maidan bis în Ungaria. Și nu ne vom lăsa stabilitați, destabilizați. Doamna Shelley, tot un singur minut, vă rog. Domnul Shelley. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt doar uh, membru supleant, uh, însă vreau și eu să subliniez faptul că sunt uh, mândru, sunt, sunt mândru de a fi maghiar, dar mi-e rușine în aceeași măsură, mi-e rușine din cauza poziției în care se regăsește Ungaria astăzi. Ați putut vedea în ultimele minute cam cum se prezintă colegii noștri din Fides și puteți vedea cam ce concurență între ale minciunii se desfășoară în țara mea. Societatea maghiară a căzut din nou în capcană. A crezut în minciunile acestei campanii bazate pe ură, ură la adresa migraților, migranților, la adresa lui Soros, la adresa Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că Fides, uh, dat fiind uh, subiectul uh, Fides spune în privința reuniunii noastre de astăzi și a raportului că de fapt este o răzbunare după rezultatul alegerilor. Mesajul Budapestei acesta este. E vorba aici de o răzbunare din partea Bruselului. Încă o dată vă spun, îmi este rușine de politica internă a țării mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Prezentarea proiectului de raport va avea loc în Comisia Libe în 25-26 aprilie. Uh, acest raport va fi tradus în toate limbile. Doamnă Sargentini, vreți să spuneți ceva în concluzie? Nu cred că este cazul să încerc să rezum toate discuțiile deocamdată. Apreciez um, contribuțiile constructive ale colegilor voi continua să lucrez într-un proces întru totul transparent. Mă bucur că uh, unii colegi au uh, apreciat modul în care ne-am desfășurat activitatea până acum pe acest raport. Oricum, discuțiile nu se încheie nici de cum acum. Timp mai avem mult. Mulțumesc, dar într-adevăr, repet, 25-26 aprilie. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei la 24 octombrie 2017 de către Sophie Intveld privind lipsa de independență a justiției din Polonia, care va împiedica cooperarea polițienească și judiciară în materie penală la nivel european. Dragi colegi, trecem așadar la punctul 4 de pe ordinea de zi, acest schimb de opinii. Autorul uh, întrebării este doamna Sofie Intveld, iar întrebarea a fost uh, pusă în 27, 24 octombrie 2017. În conformitate cu regula 135, din regulamentul de procedură al Parlamentului European. Termenul limită pentru un răspuns la o întrebare scrisă este de șase săptămâni. Răspunsul Comisiei a fost primit abia în data de 7 martie 2018. Drept consecință, în conformitate cu punctul 5 al regulii 130 din regulamentul de procedură PE, coordonatorii LIBE au hotărât ca această întrebare să fie inclusă pe agenda Comisiei LIBE pentru un schimb de opinii. Voi da acum cuvântul autorul, autoarei acestei întrebări, doamna Sofie Intveld. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, Comisia Europeană mi-a trimis uh, un așa zis răspuns în 17 martie, dar de fapt nu e nici de cum un răspuns. Și uh, nu e nici prima, nici ultima oară când așa se prezintă lucrurile din partea Comisiei. Practic, întrebarea mea este următoarea. Comisia a conclus uh, că adoptarea unor, unei serii de legi de către Parlamentul polonez a crescut amenințarea sistemică la adresa drept, statului de drept și mai ales în ceea ce privește independența justiției. Vorba despre cooperarea polițienească și judiciară, e vorba despre mandatul european și Uh, datele care intră în date precum SIS uh, uh, și FIU al Europol. E vorba despre interconectivitate până la urmă la nivel european. E vorba despre... În săptămâna vom, viitoare vom vorbi despre e-evidence, dovezile electronice. Știm, justiția trebuie să fie întru totul independentă. Poate unii cred că e vorba de o conspirație de stânga, însă un judecător irlandez a refuzat de curând mandatul de arestare european emis de autoritățile poloneze, spunând că în Polonia valorile statului de drept au fost atacate, iar democrația poloneză a fost încărcată. În alta curte irlandeză, a refuzat așadar mandatul de arestare emis de aceste autorități din Polonia. Iată, deci intrăm în niște probleme tangibile. Am vorbit despre Ungaria, iată, acum vorbim despre Polonia, iar problemele în această țară devin reale, devin tangibile la nivel european. Cred că acest caz ilustrează foarte clar importanța apărării uh, standardelor legate de statul de drept și democrație la nivel european. Sper să primim uh, un răspuns și de la Curtea de Justiție, însă deocamdată în răspunsul Comisiei arată doar am lansat uh, procedurile articolului 7, dar de fapt Comisia nu ne-a răspuns la întrebare. Comisia este apărătoarea tratatelor și legilor ori, implicațiile acestea uh, vizează și mandatul de arestare european. Ori, încă o dată, Comisia aș vrea să-mi răspundă în privința acestor implicări, implicații. Mulțumesc, Sofie. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Barbara Spinelli. O multo... Îi sunt deosebit de recunoscătoare lui Sofie pentru că a adresat această întrebare însă în același timp sunt dezamăgită de răspunsul comisiei. Comisia spune că o interesează lansarea procedurii în temeiul articolului 7, procedura de încălcare, deci procedura de infringement, excelent, însă întrebarea punctuală adresată de Sofie nu a primit un răspuns și nici eu n-am primit un răspuns, pentru că la ce bun să ai atâtea instituții, organisme care se ocupă de cooperare financiară și ce sens are să construiești noi entități asemănătoare dacă uh, după aceea, membre sunt state unde nu se respectă statul de drept, puterea judiciară nu e independentă. Cu alte cuvinte, ce rost are să lucrezi în direcția unui uh, procurator, uh, unui procuror, îmi cer scuze, european, dacă după aceea vedem că nu se respectă statul de drept și separarea puterilor în stat în toate țările Uniunii Europene. Sprijin foarte mult lupta pe care o poartă Sofie în acest sens și aștept, sincer, cu fermitate, un răspuns mai amănunțit din partea Comisiei. Mulțumesc! Mrs. Borbai. Doamna Borbai? Vă mulțumesc. Cine mai trece acum în banca acuzaților? Suveranitatea națio- a, a suveranității naționale. Iată, întâi Ungaria și acum Polonia intră în bătaia farurilor. Vă atrag atenția, dragi prieteni din Polonia, că acum avem 8 eurodeputați în sală. În momentul în care ne pregătim să mm, luăm niște hotărâri care ar putea să aibă mm, implicații importante. În afară de acești opt eurodeputați avem în sală asistenți parlamentari, vizitatori și așa mai departe. Deci pe câți eurodeputați interesează acest subiect? Doar pe opt. Deci să fie clar, nici Polonia, nici Ungaria nu ar trebui să Uh, soarta lor nu ar trebui să depindă de un grup atât de mic. Am avut dintotdeauna cultura noastră, istoria noastră, economia noastră și mai ales mândria noastră națională. Cred că în Polonia, ca și în Ungaria, există o unitate națională, o rezistență, o rezistență care se consolidează din ce în ce mai mult și asta grație eforturilor repetate pe care le faceți în a ne umili. Dumnezeu să apere Polonia și Ungaria. Doamnă Morvai, nu sunteți membru titular al acestei comisii, nu sunteți nici uh, supleant. Vă reamintesc că schimbul de opinii cu judecătorii polonezi și avocații polonezi a avut loc cam uh, acum o săptămână și jumătate. Deci subiectul a fost discutat și în prezența a multor eurodeputați. Comisia. Vreți să luați cuvântul? Please, colleagues. Please, colleagues. Dragi colegi, vă rog, din partea Comisiei, doamna Bartoș Marciac. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor și vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă aduce astăzi câteva informații suplimentare în privința întrebării parlamentare a stimatei doamne Sofie Intveld. Dumneavoastră, domnia s-a primit răspunsul în scris. În uh, răspunsul comisiei din luna martie, comisia sublinia faptul că independența uh, sistemului uh, de justiție național este uh, crucială pentru încrederea reciprocă în ceea ce privește afacerile interne și justiția. De asemenea, importanța sa este crucială pentru o aplicare bună a instrumentelor europene, care se bazează tocmai pe această încredere reciprocă. Lipsa independenței în materie judiciară într-un stat membru poate avea impacte uriașe asupra cooperării judiciare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Și tocmai de aceea Comisia este hotărâtă să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a răspunde acestei uh, probleme a statului de drept din Polonia. Importanța statului de drept pentru um, încrederea reciprocă din domeniul justiției și afacerilor interne a fost subliniată în propunerea motivată din și cele patru recomandări în privința statului de drept care aparțin Comisiei din data de 20 decembrie 2017. Permiteți-mi acum să vă ofer câteva elemente suplimentare uh, în ceea ce privește această întrebare. Vă atrag atenția întâi și întâi, așa cum spunea și doamna Intveld, asupra hotărârii de, uh, recente a uh, Curții Superioare din Irlanda, care e foarte pertinentă pentru discuțiile de astăzi. Tribunalul irlandez a cerut Curții de Justiție o hotărâre preliminară într-o cauză care vizează mandatul de arestare european. Acest mandat de arestare european a fost uh, emis de către uh, autoritățile poloneze la adresa unui cetățean polonez care fusese arestat în Irlanda. Tribunalul irlandez mm, pune următoarea întrebare, dată fiind uh, situația dreptului, statului de drept în Polonia, um, nu cumva dreptul la un proces echitabil i-ar fi afectat acestei persoane? E bine, acum Curtea de Justiție a UE trebuie să evalueze modul în care situația din Polonia ar putea afecta uh, cazul mandatului de arestare european. În al doilea rând, doamnelor și domnilor, doamnă Invelt, uh, în întrebarea sa, întreabă cum situația actuală din Polonia ar putea afecta um, situația celor trei uh, baze de date, sistemul SI, Uh, rețeaua FIU, sistemul uh, ECRIS uh, de caziere și sistemul SIS de informații Schengen. În ceea ce privește rețeaua FIU, aceasta nu este o bază de date a Europol. Este vorba despre un sistem de, schimburi de schimb de date pentru um, unitățile uh, financiare da, a fost creat de Europol, dar este vorba despre un sistem descentralizat în care uh, informațiile rămân la nivelul unităților uh, de informații financiare iar aceste unități nu fac anchete. Rolul lor este de a face analize pe baza informațiilor în privința tranzacțiilor suspicioase pe care le privesc, primesc de la entități financiare. Iar aceste analize sunt trimise uh, autorităților competente atunci când există uh, suspiciuni de când se confirmă suspiciunile de spălare a banilor sau finanțarea terorismului. Deci majoritatea, ca majoritatea unităților de informații financiare din Europa, nici cele din um, și cele din um, Polonia sunt uh, în subordinea Ministerului Finanțelor din această țară. În ceea ce privește baza de date ECRIS, aceasta este un uh, sistem de schimb de informații electronic care permite uh, schimbul de informații rapid în ceea ce privește cazierile judiciare ale infractorilor europeni. Precum știți, acest uh, sistem este operațional din 2012. Și acest sistem a fost folosit mai ales de către autoritățile judiciare și polițienești în uh, contextul uh, procedurilor penale. Polonia face parte din uh, rețeaua de țări cele mai bine conectate din acest punct de vedere. Cel, Polonia primește un, uh, ce, un număr foarte mare de cereri de comunicare a cazierelor prin intermediul ECRIS. Deci Polonia a răspuns bine până acum la aceste cereri și continuă chiar să sporească volumul total de uh, mesaje primite și trimise prin ECRIS în perioada 2012-2016. În ceea ce privește sistemul SIS de informații Schengen, Comisia nu este la curent cu probleme speciale legate de um, alertele lansate de Polonia, și, în fine, ultima întrebare viza impactul asupra securității europene în cazul în care un stat membru reprezintă o verică slabă în, a, în acest lanț al cooperării polițienești și judiciare. Da, observație generală, dacă într-un, în lanțul acestei cooperări judiciare și polițienești o țară reprezintă o verigă lipsă, o verigă slabă, într-adevăr, poate exista un impact la adresa securității europene, în general vorbind. Subliniez așadar că în acest context respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale este uh, esențială pentru sustenabilitatea securității la nivel european. Deci securitatea și respectarea dreptului, statului de drept merg mână în mână și tocmai de aceea Comisia uh, promovează în continuare statul de drept și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Then, as I understand... Dacă am înțeles uh, eu bine, Comisia va aștepta Comisia CEJ în această situație? Am înțeles bine? Da, bineînțeles că Comisia așteaptă această hotărâre, cu mare interes de altfel, și vom uh, evalua și situația actuală, dar cu toții așteptăm decizia. Ceea ce însă nu are nimic de a face cu ce uh, face acum Comisia. Sofie, te rog să tragi concluzia acestei dezbateri. Foarte pe scurt, doamnă președinte, în primul rând aș dori să subliniez în atenția doamnei Morvai că a folosit uh, uh, notele uh, pentru un punct diferit, greșit la ordinea de zi. Nu luăm decizii. Dacă am luat decizii, dacă nu e o problemă, și chiar dacă aș fi singură. Deci problema o reprezintă cooperarea din Europeană. Cu toții am semnat tratatele în mod voluntar. Țara dumneavoastră a fost practic singura, prima țară care în 2007 a ratificat tratatul de la Lisabona. Acestea fiind spuse, îmi pare rău pentru cei de la Comisia Europeană, care săracii trebuie să facă aici uh, treaba uh, de jos, în locul comisarilor. Pentru că e o chestiune politică, eminamente politică și uh, am impresia că de fiecare dată când încerci să primești un răspuns de la comisie, e la fel ca atunci când încerci uh, să înoți în unde arahide. E... <laughs> nu reușești să înaintezi. N-am primit răspuns la întrebarea mea. Nu întrebam de acele trei baze de date uh, și cum funcționează. Eu uh, puneam o întrebare legată de încrederea reciprocă. Și știți care este problema cu Comisia Europeană? Și e generală, nu vizează doar această problemă. Comisia se teme. E atât de îngrozită să pună degetul pe rană și preferă să tergiverseze, să aștepte ca Curtea de Justiție ca, să ia de fiecare dată să facă uh, ordine după mizeria lăsată de către Comisie și câteodată trebuie să fim cinstiți legată și, lăsată și de către Parlament. Am adresat această întrebare în luna octombrie 2017 și de atunci uh, judecătorii irlandezi au luat decizia, ceea ce era ușor de prevăzut. Așa cum e ușor de prevăzut că vor mai exista astfel de probleme, mult mai multe astfel de probleme. Uh, problema cu judecătorii irlandezi e că e doar începutul. Când își va asuma răspunderea Comisia? Uh, Barbara uh, vorbi și despre oficiul procurorului european. Nu e vorba doar de CIS, ECRIS și baza de dată, baza de dată FIU de la Europol. E vorba de o încredințare că sistemul judiciar polon care face parte din sistemul uh, european respectă deciziile, pentru că judecătorii uh, Național, e interesant și pentru doamna Morvai, pun în aplicare legislația europeană e o parte a sistemului. Deci dacă considerăm că sistemul judiciar polon nu mai este independent și de aceea și s-ar putea să fie o situație caracteristică și pentru alte state membre, atunci sistemul nu mai funcționează. Sistemul uh, e defect și Comisia trebuie să se asigure că tratatele sunt respectate. Deci aș dori să primesc un răspuns real la această întrebare. De fapt, nu e vorba de persoana mea, e vorba de cetățenii europeni. Deci mi-aș dori să primesc un răspuns concret și să ne întoarcem la, la acest subiect, doamnă președinte. Deci, mulțumim și noi. Am încheiat acest punct de pernă de zi. Avem uh, 5 minute pentru votul nostru. Domnului Iurec, aș dori să-i spun că ați cerut să luați cuvântul după ce dezbaterea a avut loc. A, u, încă un punct mai avem, de fapt, spune președinta. Dacă am înțeles, subiectul legat de scutul de confidențialitate a fost uh, amânat. A, nu, mă înșel eu. A, da, da, da, m-am greșit, spune președinta, deci uh, vom uh, aborda un alt subiect suntem la punctul 7 acum. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este o propunere de rezoluție a Parlamentului în ce privește caracterul adecvat al protecției oferite de scutul de confidențialitate USUA. Acest proiect de rezoluție a fost uh, efectuată în uh, conformitate cu uh, documentele publicate de către Comisie, articolul 29. Uh, de asemenea, ținem cont de evoluțiile care au apărut după ce aceste documente au fost publicate, care vor avea un impact probabil asupra uh, funcționării scutului de securitate și asupra protecției care trebuie să fie garantată acest proiect de rezoluție prezintă recomandările în adresa Comisiei statelor membre și autorităților americane care ar trebui să fie abordate pentru a ne asigura că acest scut de confidențialitate își îndeplinește obiectivele și oferă un uh, nivel de protecție echivalent necesar. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor alternativi. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Deci raportorii alternativi în primul rând. Cine este primul? Sophie. Minunat! Pentru o uh, joi dimineața mi se dă foarte des cuvântul. Nu o să spun prea mult despre rezoluție, dar mi se pare remarcabil că uh, există foarte puțin colegi în sală pentru acest subiect atât de important, având în vedere că o companie ca Cambridge, Cambridge Analytica a uh, trimis uh, date în conformitate cu scutul de confidențialitate în SUA și având în vedere toată această zarvă din ultimile săptămâni legate de Facebook și Cambridge Analytica, mă gândeam că acest subiect s-ar putea să genereze mai mult interes. Nu e un secret pentru nimeni, întotdeauna eu am considerat că acest scut de securitate este total neadecvat ca și Safe Harbor, uh, cel care l-a precedat. Așteptăm evaluarea Curții Europene de Justiție, dar în orice caz eu consider că dacă suntem coerenți cu noi înșine, atunci ar trebui să avem o poziție mult mai critică, nu numai față de felul în care acest uh, scut de confidențialitate a fost, uh, uh, a fost um, conceput, ci și felul în care e pus în aplicare de câte rezoluții mai e nevoie pentru a ajunge la concluzia că nu toți termenii acordului au fost implementați? Cât va mai trebui să așteptăm ca toate numirile să aibă loc în SUA? Dar, în orice caz, faptul că acest cod de confidențialitate e folosit de către Cambridge Analytica și Facebook și de zeci de alte companii uh, pentru astfel de scopuri spune totul de la sine. Mulțumesc. Domnul Dalton acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să subliniez cât de important e să asigurăm Uh, că, să ne asigurăm că cetățenii beneficiază de încredere, consumatorii de protecție și um, uh, companiile de un mediu previzibil. Acest cut de confidențialitate arată felul în care uh, cadrul nostru Um, juridic nu poate să um, protejeze cetățenii noștri. Când cetățenii merg în străinătate, e foarte important ca uh, drepturile lor să fie garantate. Deci, uh, salut această uh, primă, primă revizuire de anul trecut, care confirmă faptul că scutul de confidențialitate nu este adecvat. SUA face progrese în ce privește tratarea cererilor, a plângerilor și a procedurilor de punere în aplicare și cooperează cu autoritățile europene de protecție a datelor. Dar e foarte important ca Parlamentul nostru să uh, controleze felul în care scutul de confidențialitate funcționează și faptul că uh, companiile americane, cele mai mult de 1400, oferă protecția necesară scutul de confidențialitate e important să rămână uh, potrivit, deci uh, aș dori să fac uh, câteva recomandări pentru acest proiect de rezoluție. În ce privește partea comercială, Departamentul European de Comerț trebuie să se asigure că aceste companii nu publică datele până când procesul nu, a fost, nu a fost finalizat. În ceea ce privește protecția datelor, autoritățile de protecția a datelor europene au pregătit un ghid de idei în ceea ce privește accesul la date. În, ce privește datele de securitate naționale, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, aceste date sunt, uh, conform, uh, sunt uh, administrate în conformitate. Administrația americană ar trebui, de asemenea, să numească un ombudsman pentru scutul de confidențialitate cu prerogative clare și să facă și alte numiri, mai ales în domeniul libertăților civile. Apoi, în ceea ce privește regulamentul european de protecție a datelor, trebuie să ne asigurăm că Uh, el s-ar putea să uh, afecteze scutul de confidențialitate. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorii și cu cei uh, alternativi pe acest subiect și sper că vom avea o rezoluție bună la sfârșit. Mulțumesc, doamna Guillaume. O să mai exprim în limba engleză în câteva clipe în numele colegei Birgit Zipel, care ne-a, mi-a transmis contribuția sa la această dezbatere. Aș dori să vă mulțumesc Mulțumesc domnului Moraes pentru acest proiect de rezoluție care este foarte echilibrat, care enumerează preocupările noastre în ceea ce privește scutul de confidențialitate, printre care, în primul rând, faptul că acest organism de supraveghere nu funcționează pe deplin, pentru că nu au fost făcute toate numirile necesare. Apoi faptul că guvernul american încă nu a numit uh, acest ombudsman permanent, ori uh, supravegherea independentă este o cerință obligatorie în conformitate cu legea europeană și, în fine, revelațiile recente că companii precum uh, Cambridge Analytica și Facebook, dar probabil că și altele, au folosit în uh, scopuri uh, abuzive datele uh, personale a milioane de cetățeni. Grupul nostru va depune amendamente pentru a consolida acest text, dar pe ansamblu noi considerăm că este o propunere de rezoluție foarte bună, întocmită de către domnul Moraes. Domnul Foss. Ähm, ähm, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că mi-acordați uh, posibilitatea de a da cuvântul. Eu uh, consider că propunerea pe care o facem noi aici este puțin cam critică, puțin cam negativă. Cu Safe Arbor și acum cu evoluțiile legate de scutul de confidențialitate am obținut ceva care merge în direcția pozitivă și avem uh, uh, supravegherile necesare, ceea ce uh, pentru mine înseamnă multe, uh, multe uh, progrese. Dar acum în ceea ce privește uh, scandalul cu Cambridge Analytica și cu Facebook, Uh, întotdeauna am bănuit uh, faptul că nimeni nu poate să uh, împiedice astfel de scandaluri, nici chiar scrutul de confidențialitate. E la fel ca și criminalitatea. Putem să tot promulgăm legi, nu-i vom opri pe criminal. La fel cu, și cu protecția datelor, dar în orice caz, uh, trebuie să continuăm să urmărim liniile directoare ale scutului de uh, confidențialitate. Dar întrebarea crucială este cum putem să îmbunătățim controlele. Dar în orice caz, scandalul Facebook ne-a arătat că există probleme uh, care au avut loc mai ales în Statele Unite. Nu e ca și când noi nu am face nimic, Uh, nu, noi uh, încercăm să facem ceva și uh, pentru că avem regulamentul privind protecția datelor și avem scutul de confidențialitate, protecția datelor personale este o prioritate pentru noi. Și de aceea cred că evaluarea scutului de confidențialitate ca tare ar trebui să fie o poveste pozitivă. Sigur că nu e plăcut când um, apar astfel de, de scandaluri, Sigur, când numirile nu se fac, uh, există cineva care ocupă un post provizoriu, dar în orice caz nu putem vorbi de o lacună în ce privește protecția datelor ca atare. Uh, dar, sigur, e regretabil că nu a fost numit un reprezentant permanent, un ombudsman permanent, dar în orice caz uh, eu nu cred că ar trebui să ne axăm doar pe partea negativă, deci pe dezavantaje. Dar, în orice caz, eu cred că ar trebui să identificăm problemelor și, de asemenea, să le punem în uh, atenția uh, guvernului american, să-i amintim ce a convenit cu noi prin acordul uh, nostru. Cred că scutul de confidențialitate este un exemplu elovent pentru faptul că uh, lucrurile pot să meargă într-o direcție pozitivă, rațională. Uh, poate părea totul perfect de la început, dar uh, pe uh, baza uh, rapoartelor noastre anuale putem să îmbunătățim uh, câte puțin acest proces și de aceea mie mi se pare că suntem puțin prea critici. Probabil că suntem foarte influențați de scandalul Facebook, deci avem impresia că nu totul funcționează cum trebuie, dar eu cred că e din contră. Tocmai e un exemplu că funcționează și că abuzul datelor nu poate fi evitat în proporție de 100% și de aceea cred că ar trebui să avem o, o atitudine poate poate puțin mai pozitivă și să ne mândrim cu ce am obținut. Mulțumesc. Doamna Ernst acum. Noi, uh, cei de stânga, poate suntem de obicei mai pesimiști, dar în orice caz am citit un raport, uh, cu toții am citit același document și eu constat că am impresia că uh, avem impresia că am citit fiecare alt document eu mm, vorbesc despre o uh, critică la adresa articolului, grupului articolul 29. Există temeri, în, uh, temeri întemeiate, e nevoie de un plan de acțiune uh, în ce privește numirea ombudsmanului, e doar completarea logică care vine. Și este foarte clar că nu s-a schimbat nimic acest scut de confidențialitate mm, e, mie mi se pare că este praf în ochi Uh, și putem tot uh, vorbi, putem să fim politicoși, să avem uh, formule diplomatice, nu trebuie să fim fataliști, e foarte clar, dar e evident că există probleme care nu au fost rezolvate și, așa cum am spus și eu, în ceea ce privește postul de ombudsman independent, nu a fost ocupat. Și atâta timp cât nu avem uh, uh, schimbări, nu avem safeguard-uri, uh, nu văd de ce ar trebui să fim uh, mulțumiți. Există totuși o hotărâre uh, CEJ uh, cu privire la Safe Harbor și uh, care spune că ar trebui ca schimb, uh, lucrurile să fie schimbate radical. Asta ne-a spus și Comisia, ori acum am ajuns la scutul de confidențialitate în aceeași situație. Și până la urmă, nu s-a făcut aproape nimic și de aceea uh, uh, cred că mingea este în terenul comisiei și aș dori să spun uh, ce intenționează, să, să ascult ce intenționează să facă comisia. Nu e vorba de o uh, evaluare pozitivă sau negativă. Ce se întâmplă cu planul de acțiune? Uh, doamna comisar Iurova ne-a spus uh, Uh, și mm, ne, ea, o citeze, ea ne-a spus că am dat suficiente garanții de încredere, dar uh, uh, nu trebuie să ne uh, jucăm, nu, nu trebuie să-i lăsăm pe alții să se joace cu noi. Și eu sunt de acord uh, cu ea, deci dacă nu am fi fost atât de permanent, uh, de, de tolerați de la început, uh, poate nu am fi în situația de astăzi. Facebook uh, ne arată încă o dată și mi-aș dori ca Zuckerberg să vină și la Parlamentul European. Cât, Facebook ne arată cât de gravă este situația și care sunt uh, problemele cu care ne confruntăm. Problemele nu se rezolvă de la sine și aș dori să ne spună Comisia ce intenționează să facă în acest sens. Mulțumesc! Aș dori să îi întreb pe ceilalți colegi dacă doresc să ia cuvântul. Nu? Atunci poate dorește cineva de la comisie. Domnul Zauer. Um, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să am o reacție. În primul rând, cu toții cred că suntem de acord că e loc de mai bine și asta se vede și în raportul nostru, în urma reviziunii anuale a scutului de confidențialitate, însă noi considerăm, bineînțeles că atunci când am adoptat uh, decizia, noi consideram că prin cadrul un nivel uh, adecvat de, am, am, am garantat un caracter adecvat al protecției, putem spune chiar că am uh, considerat îmbunătățiri în urma revizuirii anuale s-au întâmplat uh, câte ceva în urma recomandărilor pe care le-am uh, inclus în raportul nostru, care în mare măsură reflectă um, sugestiile uh, din raportul privind uh, întocmit de către autoritățile de protecție a datelor pe care le am uh, întocmit împreună, le am scris împreună. Dar, așa cum am spus chiar de la început, e loc de mai bine și nu pot uh, ascunde faptul că și pe noi ne frustrează anumite aspecte. Mă gândesc mai ales la numirea, numirile, numirea uh, acestui ombudsman uh, permanent. Bineînțeles că nu trebuie să uităm că există o persoană uh, care ocupă acest post temporar și să nu uităm că și la nivel uh, de Uniunea Europeană există uh, șefi uh, sau uh, persoane care ocupă posturi uh, în mod provizoriu. Dar, în orice caz, doamna comisar a contactat în scris, dar și la reuniuni autoritățile americane cu ocazia ultimii ședințe din martie și a pus accent pe această chestiune și o vom face și în această săptămână și săptămâna viitoare. E foarte important ca această numire permanentă să se facă, nu doar pentru că am avea o problemă uh, juridică și că mecanismul nu ar funcționa, dar și pentru că e și un uh, semnal, un semn puternic de încredere uh, pe care guvernul american, autoritățile o acordă scutului de confidențialitate care să se reflecte și în această numire. Au fost făcute alte numiri, mă gândesc de exemplu la uh, Uh, așa numitul club uh, autoritățile de supraveghere și control. Numirile nu au fost însă confirmate încă, e, așteptăm și aceste numiri, uh, deci confirmarea lor. E foarte important ca acest club să întrunească mult, dar vă pot spune că au fost numite trei numiri și deja o persoană uh, a trecut prin procesul de audiere de la Senat, dar Senatul va trebui să facă numirea definitivă, confirmarea și după aceea celelalte două persoane trebuie să fie audiate. Dar și de această dată și e un subiect pe care l-am analizat în amănunțime și pe care l-am explicat în raportul cu privire la raportul anual. nu e că acest organism nu funcționează, din contră, își îndeplinește funcțiile. Ne-am întâlnit uh, cu acest uh, uh, cu comisarul pe club și cu un membru al comitetului de conducere și în raport se spune că procesul e în curs. Mă gândesc, de exemplu, la Ordinul Executiv 1203, care este o parte foarte importantă a sistemului de supraveghere american. Nu e ca și când procesul s-ar fi oprit. Dar, încă o dată, am subliniat în repetate rânduri Uh, și prin recomandările noastre că aceste numiri ar trebui să fie confirmate cât mai repede cu putință. Mai sunt de acord și cu cele spuse de către domnul Dalton, respectiv că trebuie să deci trebuie ca departamentul uh, pentru comerț uh, deci uh, ministrul respectiv și FTC-ul să fie mai proactivi Procesul de certificare este mult mai detaliat și are mult, e mult mai percutant decât pentru Safe Harbor, deci putem vorbi de o diferență mare aici, dar și uh, partea de supraveghere a fost consolidată, dar trebuie să fie mai proactivă și avem o legătură directă cu cele constatate acum în ce privește uh, scandalul Facebook și Cambridge Analytica care sunt ambele certificate scut uh, de confidențialitate. Probabil că există și alte companii uh, și trebuie să primim încredințări că datele uh, sunt bine folosite. Și de aceea am lansat un apel Departamentului de Comerț și FTC-ului să fie mai proactiv, să nu, aștepte să nu aștepte ca plângerile să fie făcute, ci în ceea ce privește verificările să fie mai mai proactivi. FTC-ul și domnul Fos a spus acest lucru, a început o, a lansat o anchetă și a făcut-o și înainte. Există o, un document din 2011, FTC-ul a a uh, verificat uh, Facebook și a existat o hotărâre, un acord Uh, și acum uh, tocmai asta se încearcă să se verifice dacă acordul a fost încălcat. Probabil că așa a fost. Dar în orice caz FTC-ul e un organism care e activ, dar nu ar trebui să se limiteze doar la Facebook, ci ar trebui să fie mai uh, proactiv, deci să verifice și alte companii. mai ales acolo unde uh, există riscul ca date, un volum mare de date să, și date importante să fie uh, abuziv folosite. Ce a făcut Comisia? Am efectuat revizuire anuală, un exercițiu foarte îndelungat și complex. N-am avut doar uh, reuniunea de două zile pe care am avut-o, cu mai bine de 30 de reprezentanți ai autorităților americane, ci am pregătit uh, această întâlnire și cu, prin chestionare și așa mai departe și de atunci, de la publicarea recomandărilor încoace, am încercat uh, să fim uh, în continuare activi la nivel de comisar, dar și la nivel de experți tehnici. Am avut uh, reuniuni tehnice. Președintele întrerupe pe vorbitor. Puteți să vă apropiați de concluzii? Sigur că cu mare plăcere vă pot uh, pune la dispoziție detaliile. Au fost luate măsuri pentru a uh, uh, aborda problemele puse de noi, mai ales pe partea comercială dar am avut și cooperări strânse și am cooperat cu autoritățile de protecție a datelor. E un aspect foarte important și pozitiv. Am încurajat aceste autorități să pregătească linii directoare, dar și să, coopereze, să, să consolideze cooperarea pentru ca situații precum cele de la Facebook și Cambridge Analytica să nu mai aibă loc. Uh, Sofia, acum pentru concluzii. Mulțumesc. Pot să conchid spunând că se pare că capacitatea de învățare a comisiei e aproape zero, pentru că reia aceeași dezbatere pe care am purtat-o și privind Safe Harbor. Se pare că nu au învățat să asculte sfaturile experților. Acum există o un lung șir de exemple când comisia nu a ținut cont de avizele grupului de lucru 29 sau EDPS. Și, sincer, de câte ori poți să repeți aceeași greșeală? De asemenea, cred că este interesant că Comisia a conchis, făcând trimitere la Cambridge Analytica și la Facebook. Și eu le-am amintit uh, pentru a da un exemplu că acest uh, scut de confidențialitate nu funcționează. În plus, uh, să ținem cont și de faptul că domnul președinte Trump a avut de câștigat de pe faptul că acest scut n-a funcționat, pentru că uh, Facebook și Cambridge Analytica l-au ajutat să câștige. Dar asta pe de-o parte. Uh, Poate, după părerea mea, poți părea de modă veche dacă atunci când ai un acord și o lege, nu îți rogi frumos partenerul dacă ar putea lua în calcul respectarea acordului. Îi spui fie respect acordul, fie acordul dispare. Dar poate că sunt eu de modă veche. Nu cred că ar trebui să vorbim de solicitări sau recomandări la adresa Statelor Unite. Fie răspund, fie nu mai există scută de confidențialitate. Și cred că Comisia are aici obligație față de cetățenii europeni, nu față de administrația americană, față de cetățenii europeni dar le proteja datele și au eșuat lamentabil în cazurile Cambridge Analytica și Facebook și poate în, și în celelalte cazuri eh, în care e vorba despre scutul de confidențialitate. Deci ar fi vorba acum să ne explicați de ce nu ați făcut nimic. Mulțumesc! Aș dori să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamente este data de 23 aprilie 2018. Vom începe voturile la 10.45, pauză de 3 minute până atunci.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

C'est lui Okay, colleagues. Dragi colegi, aveți cartelele de vot la dumneavoastră? Începem Începem votul referitor la avizul privind uh, tabelul uh, tabloul de bord privind uh, justiția pentru 2017. Raportor este Silvii Guillaume. Doriți să luați cuvântul? Nu. Începem atunci și trecem direct la vot. Nu am cartela de vot la mine, spune doamna președintă. Compromis 8. Deschid votul. Doamna președintă a spus deschid ușa, dar cred că se referea la deschiderea votului. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 15. Ok, plus 2. Nu. Yes. We will change. Vom face o modificare. Da, vom modifica rezultatul. Amendamentul 15, așadar, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. S-a deschis votul. Compromis 1 se corectează, doamna președinte. Compromis 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 10, compromis 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 4A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Acum. 44. Sala o corectează pe doamna președinte. Compromis 5. Compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Acum, uh, la citate 1, s-a deschis votul. Respins. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerente. Compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Mulțumesc. Monica, prea târziu, am terminat deja cu votul. Um, Dragi colegi, următorul punct de pe de zi este o informare a comisiei noastre de către doamna raportor, doamna Grisbeck, referitor la regulamentul propus privind recunoașterea reciprocă a ordinilor de înghețare și confiscare. Dosarul a fost votat la LIBE pentru raport. Colegi, vă rog, păstrați liniștea, am trecut deja la următorul punct de pe de zi. Dosarul a fost așadar votat la LIBE în ce privește raportul și mandatul pentru negocieri uh, în ianuarie 2018, după care au urmat trei triloguri până acum. Diferențele care există între colegiuitori se referă la termenele limită, motivele pentru nerecunoaștere, reutilizarea socială a proprietăților confiscate, căi de atac și mijloace de protecție, cât și aplicarea, termenul de aplicare pentru regulamentul propus. Acum dau cuvântul raportoarei. Vă rog, doamnă că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să deschid și eu ușa, că așa cum spunea și dumneavoastră din la ori, nu reușeam să deschid microfonul. Vă mulțumesc, dragi colegi, mi s-a cerut să prezint uh, succint uh, cum stau lucrurile la Trilog cu dosarul pe care tocmai uh, l-ați trecut în revistă. E vorba de regulamentul european privind recunoașterea reciprocă a ordinelor uh, de înghețare și confiscare uh, Obiectivul este acela de a îmbunătăți cooperarea între autoritățile competente pentru a putea confisca și îngheța rapid și mai ales în mod eficace acele, acel patrimoniu dobândit în urma activităților ilicite în Uniunea Europeană. La ora actuală, aproape 98% din profiturile în urma activităților ilicite nu sunt confiscate și rămân în mâinile infractorilor. Poate că la primă impresie acest dosar vi se pare tehnic, este însă un instrument absolut necesar și binevenit în ziua de astăzi. Dați-mi să vă reamintesc câteva lucruri când vine vorba de calendar, considerente generale și acele puncte care au fost discutate la trilog. Calendar. La Comisia Libe am votat cu majoritate amplă dosarul în ianuarie 2018 am inițiat uh, rapid, uh, imediat după aceea, trilogurile. Primul a avut loc pe 23 ianuarie, după care am organizat două triloguri politice dup- și apoi patru la nivel tehnic și săptămâna viitoare la Strasburg ne mai așteaptă un trilog. Câteva observații de natură generală privind abordarea. Negocierile evoluează, bine, se derulează într-o atmosferă constructivă, Cooperăm cu, foarte bine cu colegii care sunt raportori din umbră și care mă însoțesc uh, în acest dosar și profit de ocazie pentru a le mulțumi. Președinția bulgară dorește să încheie dosarul înainte de sfârșitul mandatului său. Firește, acest lucru face ca președinția să se implice energic. Îi mulțumesc uh, și Comisia pentru Implicare au apărut câteva probleme de pildă, noi doream un instrument clar, coerent, practic și simplu. Nu e întotdeauna trăsătura definitorie a textil, textelor noastre. În continuare, ne doream în primul rând ca acest text să fie un uh, regulament și nu o directivă. La început uh, era un pic caotic, uh, a fost nevoie de câteva discuții, ne-am luptat un pic pentru a ajunge toți la aceeași poziție și Parlamentul era de la început în unanimitate pe această poziție, lucru care ne-a ajutat pentru a convinge pe ceilalți parteneri, am adoptat această poziție în celui din urmă. În al doilea rând, elementele de procedură. Firește, Parlamentul este deosebit de atent când vine vorba de concretizarea garanțiilor procedurale. Este un punct important pentru Parlamentul European. Un alt element în discuție care nu a fost încă definit uh, și în amănunte și nu am ajuns la un consens, la consensul pe care și l-ar dori Parlamentul, este includerea unei clauze de nerecunoaștere sau de neexecutare a ordinelor de confiscare și înghețare atunci când acest ordin s-ar baza pe nerespectarea drepturilor fundamentale. Poate că vi se pare ceva logic de la sine înțeles, însă nu e atât de evident în cadrul discuțiilor. Este o solicitare uh, care datează de multă vreme și perfect uh, justificată a Parlamentului, vedem că vom avea ceva dificultăți uh, în cadrul discuțiilor, dar uh, vom rămâne ferme pe poziții. În continuare, un alt element asupra căruia raportorii din umbră sunt de acord, și anume că procedurile să fie rapide, e un alt punct despre care trebuie încă să discutăm cu Consiliul, pentru că Parlamentul a introdus niște termene limite să se asigure rapiditatea, claritatea când vine vorba de folosirea acestor instrumente, acestui instrument. Comisia încă nu uh, s-a pronunțat clar cel de-al treilea sau patrulea element uh, important și am să mă opresc aici, este că asigurăm un fel de gestiune socială a bunurilor confiscate. Ne apropiem de o poziție comună între Consiliu și Parlament, pentru că Consiliul, întocmai ca noi, a de o importanță strategică victimelor și întreprinderilor victime ale acestor infracțiuni. Iată, în câteva cuvinte, cum stau lucrurile înaintea trilogului de săptămâna viitoare. Mulțumesc, doamnă președinte, firește, le mulțumesc încă o dată colegilor, raportori din umbră și mă aflu la dispoziția lor pentru monitorizarea negocierilor firește. Mulțumesc! Barbara Spinelli vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să-i mulțumesc din suflet lui Natalie Grisbeck eh, pentru efortul depus. Vreau doar să fac o observație, și anume că acest uh, regulament este foarte important pentru țara mea, unde se registrează o nevoie reală de confiscare a bunurilor uh, pe care le dețin diferitele ramuri ale mafiei. Și care, într-o anumită măsură, guvernează teritorii întregi din Italia. Aș vrea să reamintesc și ce s-a întâmplat în Slovacia, asasinarea lui Ian Cuciac, asasinat probabil de o, o filieră calabreză a mafiei, Andrangheta, și arată foarte clar că acest regulament trebuie să fie un regulament european, pentru că crima organizată și mafia sunt uh, deosebit de bine organizate la nivel transnațional nu doar la nivel internațional, ci și la nivel transnațional. Mulțumesc, Natalie, pentru munca ta și ne vom afla întotdeauna alături de tine pentru a propune idei utile. Mulțumesc! Dragi colegi, încheiem cu această dezbatere. Următorul trilog va avea loc pe data de 18 aprilie 2018. Vă rog, țineți minte. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc la Bruxelles pe 25 aprilie 2018 de la 9 la 12 jumate și după amiază de la 2 și jumătate la 6 și jumătate cât și pe data de 26 aprilie, tot de la 9 dimineața până la 12 jumate și după amiaza de la 2 la 5 și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. What? <laughs>